are. Wir kommen zu den Stimmerklärungen. Trecem acum la explicațiile de vot. În primul rând, raportul Grobacic. Doamna Pietikainen, aveți cuvântul. Frau Kollegin Pietikainen. Doamna Pietikainen. Frau Kollegin ist nicht mehr da, dann kommt Herr Kollege. Doamna Pietikainen nu mai este, domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine a fost foarte ușor să votez pentru acest raport, pentru că este vorba de uh, a proteja uh, stocurile de somon și de pește. Pentru mine a fost important uh, faptul că statele membre trebuie să se angajeze pe termen lung să respecte uh, prevederile care există. Pentru mine a fost surprinzător, dar și foarte important să introducem și pescuitul de agrement în analiza noastră, pentru că între timp ne dăm seama că și dacă uh, sună a ceva ușor, uh, pescuitul de agrement, e bine și aceste domenii au uh, dimensiuni profesionale și deci trebuie să fie incluse. Și nu în ultimul rând, mulțumesc statelor membre care care au, s-au asigurat că stocurile de somon sunt stabilizate prin uh, reintroducerea de somon în râurile lor. Mulțumim, domnule Iar. Doamna Macovei. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg îngrijorările colegilor din Nord în zona Mării Baltice, resursele de pește sunt supraexploatate, somonul ar putea dispărea din regiune și uh, activitatea pescarilor este periclitată. De aceea sprijin crearea unui plan multinațional pentru gestionarea stocurilor, uh, stocurilor de somon în zona Mării Baltice. Comisia ar trebui să controleze mai bine pescuitul de agrement și impactul asupra uh, somonului din Marea Baltică. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Macovei. Am să-i rog pe cei care mai stau pe culoare, Caspari, Broc, Lize, Rocek, am să vă rog fie să fiți atenți la ceea ce spun colegii dumneavoastră sau măcar să le acordați atâta respect încât să faceți liniște. Trecem la explicațiile de vot la raportul Leichtfried, doamna Zanichi. Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta este o practică inacceptabilă din punctul de vedere al uh, um, mediului, um, pentru că astfel uh, dispar anumite tipuri de rechini și, um, din punct de vedere etic, tăierea notătorilor rechinilor reprezintă o lipsă de respect total pentru viața animalelor. Uh, din 2003 încoace în apele Uniunii Europene și flota Uniunii Europene uh, practică aceste comportamente. Um, Comisia a făcut o propunere pentru a evita uh, derogări pentru tăierea notătorilor rechinilor uh, în, de navele Uniunii Europene. Astfel, Uniunea Europeană va putea contribui activ la eforturile globale uh, pentru a eradica această practică crudă de tăierea a notătoarelor rechinilor și în alte părți ale lumii. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Zanichi, doamna Macovei. Thank you. I voted in favor of... Mulțumesc, am votat pentru acest raport care va permite comisiei să adopte elemente cruciale de acte nelegislative. Propunerea are ca scop uh, stabilirea unui cadru uh, juridic, tratatul de la Lisabona, pentru aceste 10 regulamente, ceea ce mm, consolidează politica comercială. Iar creșterea economică depinde de aceste acte nelegislative pentru politica comercială. Consolidarea politicii comerciale și aduce contribuția la creșterea economică, dar fiindcă Comisia Europeană trebuie să fie cea care încurajează statele membre să pună în aplicare acest regulament. Vă mulțumesc. Macovei. Mulțumim, doamna Macovei. Doamna Băsescu. Mulțumesc, că am votat în favoarea raportului, deoarece politica comercială comună a permis producătorilor și consumatorilor din Uniune să se bucure de beneficii însemnate. De aceea, pentru ca ea să fie în continuare eficientă, trebuie acordată Comisiei puterea de a modifica anumite pări neeseniale ale unor regulamente prin acte delegate. susin opinia raportorului conform căreia parlamentul sau consiliul pot în orice moment să se opună actelor delegate care aduc atingere unor aspecte importante ale legislaiei însă pentru a ine pasul cu evoluiile tehnologice i schimbările din domeniu procedura actelor delegate este cel mai bun instrument totui ea trebuie să se desfăoare cu consultarea actorilor implicai. de asemenea cred că actuala propunere este o soluie bună pentru a nu diminua competitivitatea uniunii pe plan global. în contextul crizei economice politica comercială comună trebuie să fie o sursă de bunăstare pentru uniune i pentru cetăenii săi. Mulțumim. acum la raportul Gallagher, Thank you. Mulțumesc. Stocurile de pește sunt o resursă limitată. Măsurile de conservare tehnice reprezintă elemente cheie ale unei abordări în ceea ce privește gestionarea stocurilor de pește, care trebuie să fie regionalizată. Iau notă de propunerea Comisiei care extinde regulile pentru măsurile tehnice pentru o altă perioadă de tranziție, dar e nevoie de mai multe schimbări pentru a actualiza situația. Trebuie să se reajusteze zonele unde este interzis pescuitul la cod și la alte specii de pește. Sectorul de pescuit are nevoie de claritate juridică iar pescarii nu se pot baza doar pe măsuri temporare. Cer Comisiei să ofere o soluție permanentă în ceea ce privește măsurile tehnice cât mai curând cu putință. Mulțumim, doamna Macovei. Domnul Kelly. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aseară am avut o dezbatere în legătură cu toate recomandările cu privire la pescuit, aproape până la miezul nopții. Dezbaterea a fost foarte bună și asta m-a încurajat în ideea că s-au făcut propuneri serioase și foarte practice. Aș dori să îl felicit pe colegul meu irlandez, Pat de Cope Gallagher, pentru activitatea sa. E păcat că nu am putut accepta recomandările, cel puțin la ultimul vot, pentru că nu Consiliul nu a cooperat suficient de bine cu noi și domnul uh, Gallagher avea dreptate, a avut dreptate amânând votul final. Aștept să cooperăm cât de bine pentru a putea aplica aceste recomandări excelente. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Kelly. Trecem acum la raportul doamnei Patraoneveș. Începem cu doamna Pietikainen dar ea nu mai era. Uh, doamna McClarkin. Dragi colegi, îndepărtarea notătoarelor este o practică pe care, care nu suntem de acord nici eu, nici grupul meu politic. Orice derogare, orice portiță de scăpare care, creează, care permite uh, această practică trebuie să fie încetată. Această practică barbară duce la Uh, distrugerea stocurilor de rechin. Este rușinos modul în care ne purtăm cu aceste animale. Trebuie să sprijinim drepturile animalelor în toată lumea și este rușinos că Uniunea Europeană este codașă în ceea ce privește aplicarea legislației cu privire la tăierea notătoarelor. Nu trebuie ca statele membre să poată emite permise de pescuit care să permită um, continuarea acestei practici și nu vreau să accept niciun fel de derogare la legislație. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă McClarkin. Ur urmează acum doamna Iedrejevska. Sunt foarte îngrijorată de această practică brutală de tăierea notătoarelor rechinilor la bordul navelor și aruncarea lor în mare. Este o practică crudă care duce la dispariția unor specii rare de rechin. De aceea am, am uh, votat uh, pentru um, propunerea comisiei. Am votat și amendamentele um, care nu permit uh, niciun fel de derogări um, și interzic uh, metode barbare. Această practică este mm, comună în Statele Unite și Australia și Statele Unite, eh, majoritatea statelor europene nu permit tăierea notătoarelor la bordul navelor. Nu trebuie să mai existe derogări de niciun fel. Mulțumim foarte mult. domnul președinte spune că speră că er- er- pronunță din ce în ce mai bine numele doamnei Iedrăjevska. Doamna Zanichi nu este, domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o mare bucurie pentru mine să pot vota pentru acest raport, pentru că de mai mult de 10 ani uh, lupt împotriva acestei, uh, acestei uh, practici. Eu, acum 10 ani, eram responsabil cu drepturile animalelor în Parlamentul Uh, german. Acum avem o uh, propunere care nu permite niciun fel de derogare. Știm că orice derogare poate uh, avea consecințe importante, deci mă bucur că am adoptat acest raport. Iar acum trebuie ca această uh, decizie să nu fie promovată și implementată numai în Uniunea Europeană, ci în întreaga lume, pentru că știm că protecția animalelor nu cunoaște granițe și nu pot decât să ne urez succes tuturor în uh, protecția animalelor. Mulțumim, domnule Iar, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor majoritatea oamenilor se tem de rechini. Știm asta, însă rechinii fac parte din lumea noastră mari, marină de secole și nu putem să ne închipuim marea fără ele și cred că am vorbit în numele tuturor cetățenilor uh, când am uh, decis să eliminăm această practică. Notătoar, uh, supa de notătoare de rechini este o delicatesă înainte uh, deja exista această practică, se tăia notătoarea și se arunca uh, rechinul înapoi în mare. Bineînțeles că uh, notătoarele sunt cea mai prețioasă și valoroasă parte din rechin, însă nu se poate permite totuși această practică. Astăzi, cu mare majoritate, am spus că nu se mai poate întâmpla asta. Din 2003, această practică este interzisă în Europa, însă existau tot felul de derogări pe care le putem evita dacă spunem că un rechin pescuit trebuie să fie adus la, um, în port împreună, da, având în continuare înotătoarea. Mulțumim, doamna Macovei. I support the parliament. Mulțumesc. Sprijin rezoluția legislativă a Parlamentului privind propunerea de amendare a regulamentului Consiliului care are ca scop interzicerea fără excepții practica tăierii notătoarelor rechinilor la bordul vaselor. Această practică prin care pescarii capturează rechinii, le taie notătoarele, și apoi aruncă rechinii înapoi în mare este inacceptabilă, este crudă și barbară și trebuie interzisă imediat peste tot. Vă mulțumesc! Vielen Dank, Frau Kollegin Makovey. Mulțumim, doamnă Macovei. Domnul Tanăc. Domnule președinte, tăierea notătoarelor rechinilor la bordul navelor este o practică barbară sprijin campaniile pentru bunăstarea animalelor și regulamentul european care introduce um, înătătorile rechinilor pentru a face supă din ele și apoi uh, aruncându-se rechinii înapoi în mare, lăsându-i să moară încet în Regatul Unit am interzis complet această practică și acum Uniunea Europeană trebuie să dea exemplul tuturor țărilor din lume. Nu trebuie să existe derogări uh, în favoarea pescarilor spanieli și portughezi uh, în legătură cu acest aspect. Trebuie să mai uh, discutăm pescuitul excesiv al anumitor specii de rechin pentru că aceste specii riscă să dispară. Deși au trăit în oceanele noastre de peste un milion de ani, ar fi o tragedie care rechinii să dispară cu totul. Mulțumesc! Tenoc. Mulțumim, domnule Tanac! La finalul acestui raport, domnul Murphy. Da, Mulțumesc, am votat pentru acest raport, fiindcă propune eliminarea unor portițe din legislația actuală și încearcă să se asigure că rechinii sunt debarcați cu notătoare peste tot în Europa. Această practică inumană a tăierii notătoarelor nu are ce căuta în pescuitul modern. Se, se taie în notătoarele rechinilor la bordul navelor, după care rechinii sunt aruncați înapoi în mare unde mor în chinuri. Din păcate, această practică este în creștere din cauza mm, dorinței de profituri a corporațiilor multinaționale și uh, a fost nemonitorizată, negestionată. Um, milioane de, de rechini sunt uh, uciși pentru notătoarea anual, ceea ce pune în pericol stabilitatea ecosistemului maritim și sectorului de pescuit în multe țări sărace. Trebuie să se pună capăt, acest, capăt acestei practici barbare și pescuitul rechinilor trebuie să fie reglementat la nivel internațional. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Murphy. Trecem acum la, de, la explicațiile de vo, vot referitoare la rezoluția în domeniul răpirii internaționale de copii. Doamna Muscardini. Siamo favor. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem în favoarea rezoluției adoptate privind uh, răpirea internațională a copiilor uh, și gestionarea raportelor cu țărilor terțe care au semnat Convenția de la Haga. Dar rămân probleme chiar în uh, interiorul Uniunii. Nu toate statele Uniunii au acceptat și au aplicat această convenție și există în continuare instituții, uh, cum este unul din Germania, în care drepturile minorilor sunt puși pe al doilea plan față de interesele părinților din țara respectivă. Competențele Uniunii sunt inexistente în legătură cu acest aspect. Am dorit ca raportul să atragă atenția asupra cazel, cazurilor de răpire a minorilor duși dintr-un stat membru sau a, înspre altul. Uniunea trebuie uh, să incite statele membre să aplice comisia de la Haga pentru a găsi soluții pentru copii și pentru cuplurile uh, internaționale. Uh, azi trebuie să existe un drept european al familiei. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Muscardini. Doamna Macovei. Thank you. International Child... Mulțumesc. Adopțiile internaționale reprezintă... Răpirile internaționale uh, ale copiilor uh, sunt uh, acte barbare ce lasă traume. Prin acest uh, document ni se dă posibilitatea de a combate acest fenomen transfrontalier. Consiliul însă contestă temeiul juridic pentru uh, accesul Uniunii Europene la această convenție pentru opt uh, noi state membre. Iată de ce acțiunea colegului nostru vine la momentul oportun. Parlamentul European nu poate permite întârzieri care să um, ducă la probleme pe viitor. Cer Comisiei să clarifice cât mai curând cu putință competențele exclusive ale Uniunii Europene în acest uh, domeniu. Trebuie să permitem acestor opt noi state membre să uh, aibă, să adere la convenție și cerem instituțiilor să-și grăbească cooperarea, fiindcă fiecare minut contează în lupta împotriva acestei, acestui fenomen ilegal. Trebuie să ne să ținem minte că copiii din lumea întreagă se bazează pe noi pentru protecție. Vă mulțumesc! Covei. Mulțumim, doamnă Macovei. Trecem acum la explicațiile de vot referitoare la conferința de la Doha. Doamna Zaborska, pentru că doamna Pietikainen nu mai este, vă rog. Yeah, yeah. You have not requested? I have to, to Doha, not, uh, not for this uh, yes, Doha. telecommunication. Yeah, yeah. În legătură cu Doha, nu în legătură cu telecomunicațiile. Da, în legătură cu Doha, doamna Zaborska. Nimo. Îmi cer scuze. Domnule președinte, nu sprijin această rezoluție pentru că nu ține cont de contribuția Slovaciei și altor noi state membre din Uniune uh, la eforturile pentru scăderea emisiilor. Țările și-au respectat uh, promisiunile, um, angajamentele din protocolul de la Kyoto pentru a ajuta Uniunea Europeană să aibă rol de lider în lupta împotriva schimbărilor climatice. Este inacceptabil faptul că contribuția noilor state membre nu este luată în considerare. aceste cote de emisii uh, nu trebuie transferate și această interzicere nu va permite Slovaciei și altor țări din Europa de Est uh, să se implice în economiile verzi. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Zaborska. Doamna Băsescu. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am putut vota pentru această rezoluție, întrucât România nu și-a atins cota de unități de de unităi de emisie i are disponibil în continuare un număr mare de certificate verzi. întrucât aceste certificate nu au putut fi tranzacionate ara mea riscă acum să piardă foarte muli bani. de aceea cred că trebuie găsită o soluie prin care statele care au mai puine uh, unităi disponibile să le poată utiliza i după anul două mii doisprezece acest lucru trebuie făcut însă într o manieră responsabilă i care să menină un nivel ambiios de protecie a mediului. prin obiectivele asumate de românia în contextul strategiei europa două mii douăzeci ara mea i a demonstrat angajamentul de a lupta împotriva schimbărilor climatice însă prin interzicerea transferului de unităi de emisie după două mii doisprezece consider că s ar face o discriminare împotriva ării mele i celorlalte state aflate într o situaie similară. Mulțumim, doamnă Băsescu. Am uh, mers puțin prea repede, am scăpat uh, telecomunicațiile. Doamna Băsescu am votat în favoarea acestei rezoluii deoarece susin revizuirea regulamentului internaional de telecomunicaii care va avea loc în cadrul conferinei. el urmărete să faciliteze interconectarea internaională a serviciilor de informare i comunicare. totodată regulamentul asigură eficiena i utilitatea publică a acestor servicii trebuie asigurat fluxul liber de informaii i promovarea accesului echitabil pentru toată lumea. consider că este nevoie de o actualizare a textului regulamentului pentru ca el să reflecte cât mai bine schimbările din domeniul tehnologiei informaiilor i telecomunicaiilor. conferina reprezintă o bună oportunitate de a crete colaborarea între ări astfel ea poate ajuta statele în atingerea unor noi niveluri de dezvoltare economică i socială i în acest mod ările vor putea răspunde mai bine provocărilor unui mediu care evoluează rapid. Mulțumim, doamnă Băsescu. Trecem acum la raportul COPA. Prima declarație de vot, doamna Nicolai

Mulțumim, Nicolae. Domnul Stadler. Domnule președinte, eu am votat împotriva acestui raport al uh, doamnei Copa pentru că oferă sprijin uh, necondiționat al Parlamentului pentru procesul de extindere și uită că Turcia nu poate să fie uh, acceptată în uh, Um, în Uniunea Europeană. Se spune că există evoluții pozitive în Turcia, dar se uită faptul că în Turcia în continuare sunt urmărite minorități etnice, religioase, mai ales creștini și uh, pentru a nu știu câta oară, domnul președinte Erdogan a fost pentru reintroducerea pedepsei cu moartea. Cum putem vorbi despre uh, aderarea Turciei? Din convingere am votat împotriva acestui raport și repet în acest for Turcia nu este suficient de matură pentru a face parte din Europa. Ea nu va face, de fapt, niciodată parte din Europa, iar eu voi uh, lupta pentru asta. Mulțumesc, domnule uh, Stadler, domnul Bilan. Panie proces. Până, până acum, aderarea însemna nu numai perspectiva dezvoltării economice pentru Europa, ci în egală măsură posibilitatea de a consolida, de a consolida securitatea, mai ales în această regiune sensibilă, ca regiunea Balcanilor aceste țări fac eforturi pentru a-și, uh, ajust, pentru a-și armoniza legislația cu cea europeană. Sper că Croația va fi urmată în Europa de, ven- de vecinii săi. Vă reamintesc că trebuie să ne implicăm în aderarea către est. Pentru Polonia, situația Ucrainei este extrem de importantă, fiindcă este un vecin mare și cu un rol foarte important în regiune. Ar trebui să încurajăm uh, noul guvern al Georgiei, să motivăm să urmeze calea europeană. Sprijinul aderării exprimat în acest raport și um, acțiunile propuse pentru uh, creșterea încrederii sunt uh, de dorit și uh, merg mână în mână cu interesele cetățenilor europeni. Eu am votat pentru raport. Mulțumim, domnule Bielan. Urmează acum doamna Macovei. Mulțumesc, domnule președinte politicile și criteriile de extindere trebuie să se adapteze nevoilor țărilor candidate și potențial candidate, precum și nevoilor cetățenilor acestora, și dar trebuie să răspundă și criteriilor și principiilor Uniunii. De aceea este important să se dea mai multă atenție reformei în domeniul judiciar și luptei împotriva corupției și fraudei, cât mai devreme. De aceea mă bucur de, comi- de decizia Comisiei de a deschide capitolele 23 și 24 de vreme în uh, procesul de aderare și să se bazeze uh, pe date concrete. O altă lecție pe care am învățat-o este că aplicarea este cea mai importantă pentru a dovedi că se respectă aceste condiții. Pentru a rămâne credibil, procesul de aderare trebuie să se bazeze pe merite, pe date și trebuie să fie transparent. Dialogul pentru aderare la nivel înalt cu Macedonia este cu adevărat uh, un, o inițiativă bună, dar nu trebuie să înlocuiască procesul de aderare. Trebuie să judecăm Macedonia pe baza meriturilor ei și țara merită să înceapă negocierile acum. Mulțumim, doamna Macovei. Doamna Smolkova twenty rokov po kodanskej konferencii máme hospodársku krízu. La 20 de ani după conferința de la Copenhaga ne confruntăm cu o criză. Dar eh, trebuie să recunoaștem ceea ce a adus Uniunea Europeană țărilor care au aderat Uniunea Europeană este un proces de succes care a schimbat viețile multor oameni, dar criza prezintă provocări noi. Trebuie să vorbim mai mult despre plusvaloarea pe care o aduce Uniunea Europeană și despre solidarita- solidaritate, despre provocări sociale, fiindcă acestea sunt foarte importante. Mulți dintre noi nu am fi aici astăzi fără aderare. Aderarea și-a adus contribuția la procesul de pace, de prosperitate a Uniunii Europene și statul de drept, precum drepturile omului, sunt temelia acestei construcții și a statelor membre. Prin uh, procesul de aderare, Uniunea Europeană devine un actor mai puternic pe scena mondială. Procesul de aderare ar trebui să se întemeieze pe criterii transparente și corecte care uh, să nu stârnească îndoieli și să fie măsurabile. Vă mulțumesc! Mulțumim la final, domnul Posalt. Domnule președinte, raportul doamnei Copa nu este slab, dar uh, uită problemele principale și doresc să uh, fac apel uh, la toată lumea. Macedonia are nevoie de discuții la nivel înalt, uh, și este bine că au început, însă asta nu trebuie să ne împiedice uh, să încercăm să punem capăt deja din acest an blocadei greci, grecești împotriva acestui stat. Și, împotriva, și apropo de uh, Kosovo, um, deplâng faptul că a fost menținută nota de subsol 1244. Kosovo este un stat independent, uh, recunoscut de către majoritatea statelor membre și este chiar, ar, ar fi momentul ca și celelalte cinci state membre care nu l-au care nu au uh, recunoscut independența acestui stat să o facă astfel încât să putem uh, semna contracte comerciale. De asemenea, uh, condamn declarațiile eufemistice referitoare la Turcia. Turcia faptul că Turcia, Turciei se va, i s-a oferit aderarea a fost o greșeală. Mulțumim. Urmează acum uh, explicațiile de, de vot referitoare la uh, situația din Fâșia Gaza. Doamna Costello. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mă bucur de încetarea focului anunțat ieri. cer aplicarea acordului uh, complet de ambele părți Adică să nu se mai lanseze rachete din Gaza spre Israel, pe de o parte, dar Israelul trebuie să pune capăt și el bombardamentului fâșiei Gaza uh, și să se asigure că nu vor, uh, Israelul nu va perpetra asasinate. E nevoie de pace durabilă. Dacă nu, peste câteva luni sau câțiva ani, iarăși vom auzi de aceste probleme. De aceea mă bucur că am co-semnat această moțiune care cere o soluție durabilă, cere un, să se pună capăt blocadei fâșiei Gaza, uh, cere sprijin pentru uh, soluția cu două state, uh, recunoscând dreptul um, Palestinei de a deveni un stat și dreptul Israelului la piace. De asemenea, sprijin solicitarea Palestinei de a intra la ONU Parlamentul trebuie să fie unit și să sprijine uh, cererea uh, Palestinei de a avea rol de observator la ONU. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Costello, domnul Bielan. Este în każdej sytuacji rozwiązaniem wysoce niepożądanym. Conflictele armate sunt întotdeauna de nedorit în ceea ce privește procesul de pace din Orientul Mijlociu. Noi am sprijinit soluția bistatală și ne-am adus contribuția la securitate în această regiune delicată, dar situația actuală ne face să solicităm încă o dată solicitarea încetării atacurilor violente. Atacurile de rachetă ale Hamas trebuie condamnate, în egală măsură și furnizarea de arme palestinienilor. Iar guvernul de la Tel Aviv a fost obligat să, să-și să-și apere țara împotriva agresiunii survenite din partea palestiniană. Eu sprijin această rezoluție și, cum am spus, sunt un adept al soluției bistatale, cu două state democrate, dar nu sunt de acord cu acțiunile extremiștilor palestinieni și nu sunt de acord cu um, solicitarea de părăsirea blocadei și a Gaza. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Stadler. Domnule președinte, am votat pentru această rezoluție, chiar dacă ea nu merge suficient de departe din punctul meu de vedere. În primul rând, sunt de părere că cele 600 de milioane pe care Uniunea Europeană le trimite în regiune uh, ca ajutor ar trebui să fie legată de condiții pentru ambele părți. Bineînțeles, tot ce spun este valabil pentru ambele părți. Este momentul să spunem Israelului clar că pe termen lung și asta vedem uh, uh, din istorie, uh, din istoria Republicii Democratice Germane, pe termen lung nu putem închide un popor în spatele unor ziduri înalte cred că va trebui la un moment dat să începem să discutăm cu Hamas. Austria are o, tra- o, trazit, o, o tradiție aici. Îmi amintesc că, um, cât de puternic am fost criticați noi austriecii când am uh, discutat cu Arafat. Uh, iată ce consecințe bune a avut totuși acest lucru. Mulțumim, doamna Zaborska. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că am adoptat uh, rezoluția privind Gaza. Ca majoritatea colegilor mei și majoritatea cetățenilor Uniunii sunt foarte optimistă în legătură cu acordul de încetare a focului. Totuși n-am putut sprijini articolul 5 al rezoluției care depășește mult natura generală a rezoluției. Nu trebuie să sprijinim unilateral solicitările unei singure părți. Nu așa se va putea ajunge la o soluție pacifică. Palestinienii doresc să trăiască în pace și acesta trebuie să fie o realitate, nu o precondiție. Mulțumim, doamna Zaborska. Domnul Murphy. Domnule președinte, de 8 zile oamenii din Gaza au uh, suferit uh, atacul îngrozitor al Israelului. 180 de palestinieni au murit, majoritatea civili și mulți copii. De la câștigătorii uh, premiului pentru pace Nobel uh, Obama și Uniunea Europeană, iată, se sprijină dreapta israelită. Ni se spune că Israelul are dreptul să-și protejeze, să-și ocrotească populația dar acest, uh, acest masacru nu ține de apărarea oamenilor de rând din Israel, ci ține de interesele dreptei de la guvernare și asta înainte de alegerile din ianuarie se dorește punerea de bețe în roată în ceea ce privește recunoașterea UE a, palestinienei, a Palestinei. Um, mă bucur, salut această încetare a focului ceea ce garantează pacea și liniștea populației din Palestina, dar numai în momentul în care populația din Palestina nu va mai fi uh, agresată și doar atunci situația va fi soluționată și numai dacă vom uh, conlucra cu poporul palestinian vom reuși să obținem acest lucru. Mulțumim, domnule Murphy. Doamna Morcunaite Miculeniene. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să-i sprijin pe colegii care s-au bucurat de încetarea focului. Sper că acest acord va fi unul pe termen lung și uh, va puteți dea unui nou suflu negocierilor de pace pentru în favoarea soluției cu două state în regiune. Rezoluția este echilibrată. Exprimă regretul uh, pentru faptul că s-au înregistrat victime civile și condamnă atacurile asupra populației civile din Israel. Israelul are dreptul la autoapărare, dar orice atacuri împotriva populației civile nu pot să fie acceptate. În aliniatul 5, această rezoluție vorbește despre faptul că Palestina dorește să intre la ONU. Deci, sprijinim această solicitare a Palestinei, dar mai întâi Palestina trebuie să ajungă la un acord cu țara vecină. E vorba de o situație în care o țară nu-și recunoaște vecinul. Sperăm să se găsească o soluție. Mulțumim, doamna Morcunaite Miculenie. Domnul Poselt acum. Ne bucurăm de acordul de încetare a focului în Gaza, însă, în același timp, știm că acest uh, Uh, această regiune este un cimitir de acorduri de încetare a focului și, drept urmare, și un cimitir de oameni. Drept urmare, trebuie în sfârșit totuși să lucrăm pentru a obține pacea în, acest, uh, în această zonă. Și asta nu poate să se bazeze decât pe dreptul izraelienilor de a și apăra statul și pe dreptul palestinienilor de a avea propriul lor stat. Deci soluția celor două state, chiar dacă la punctul 3 uh, se face, este o formulare bună, uh, nu pot fi pentru punctul 5. Sunt pentru ca Palestina să fie integrată pas cu pas în structurile ONU, însă nu suntem încă destul, nu am făcut încă suficiente progrese și cred că este un semnal greșit într-un moment în care aceste teritorii uh, uh, conduse de Hamas uh, lansează mii de rachete înspre teritoriul israelian. Mulțumim, domnule Posălt. La finalul acestui uh, punct, doamna Băsescu. Domnule președinte, m-am abținut de la vot pentru că, deși susțin procesul de pace în Orientul Mijlociu, nu cred că el poate continua atât timp cât Hamas alege violențele în locul negocierilor iar obinerea calităii de stat observator nemembru al onu ar reprezenta legitimarea aciunilor hamas. în primul rând consider că este dreptul israelului să îi apere teritoriul i cetăenii de orice atac. în opinia mea hamas a greit prin bombardarea zonelor civile i uciderea unor persoane nevinovate. atacul cu bombă de la tel aviv este cel mai bun exemplu cu privire la inteniile teroriste ale hamas de asemenea mă preocupă i riscurile la care este supusă comunitatea românească din israel. pentru ca situaia să nu se deterioreze i mai tare hamas trebuie să oprească agresiunea militară i să respecte acordul de încetare a focului emis ieri. Mulțumim, Băsescu. Atât despre situația din Fâșia Gaza. Acum explicațiile de vot la raportul da- Danjon. Acum domnul Stadler. Domnule președinte, am votat împotriva acestui raport pentru că în calitate de reprezentant al unui stat neutru nu pot să accept ce se propune în acest raport. Este o militarizare a Uniunii Europene, ceea ce se planifică. Cooperarea între Uniunea Europeană și NATO trebuie să fie uh, consolidată uh, conform acestui uh, raport. Nu se vorbește deloc despre dezarmare nucleară, ci se vorbește mai degrabă despre, se vorbește și despre ajutor um, acordat unor state ajutor care ar merge și în domeniul militar. Asta, în calitate de uh, reprezentant al unui stat neutru, nu pot să accept, mai ales pentru că nu se prevede nici măcar uh, o derogare. Astfel de rapoarte nu pot fi votate și sprijinite de uh, reprezentanții unor state neutre. Mulțumim, domnule Stadler. Urmează acum domnul Cucan. Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru raportul Danjean. Sunt de părere că Parlamentul European trebuie să încurajeze statele membre să folosească pe de întregul capacitatea strategică și bugetară pentru a promova politica de securitate și de apărare comună. Acesta este instrumentul de gestionare a crizei și trebuie să fie folosit uh, pe deplin, mai ales când vine vorba de punerea în aplicare a mecanismelor introduse de Tratatul de la Lisabona. Aș dori să subliniez rolul important al misiunilor civile și militare ale Uniunii Europene pentru credibilitatea Uniunii Europene în lume. Vă dau exemplu aici. Cea mai mare misiune PESA pe care o avem în Kosovo. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Kukan, doamna Macovei. Thank you. Since 2000... Mulțumesc. Din 2003, Uniunea Europeană a lansat 19 misiuni civile și 7 operațiuni militare. Avem potențialul de a aduce schimbări pozitive în regiunile cu problemele. În Balcanii, de, Balcanii Occidentali, noi ne-am adus contribuția la pace și securitate. Dar astăzi regiunea se confruntă cu probleme în continuare în ceea ce privește statul de drept, protecția minorităților și lupta împotriva crimei organizate și a corupției. Uniunea Europeană trebuie să răspundă acestor provocări și schimbărilor geopolitice care au loc pe scena internațională. Iată de ce trebuie să ne reevaluăm strategia de securitate, să fim mai autonomi și să dăm dovadă de mai multă unitate. Mai multă independență nu înseamnă că alianțele existente vor fi lăsate de izbeliște. Din potrivă, relațiile transatlantice puternice vor fi consolidate și mai mult. A venit vremea să avem o politică comună de securitate și uh, apărare cu mijloacele necesare la dispoziție. Cuba. Mulțumim, doamna Smolkova, acum. Mulțumesc. Am votat în favoarea raportului pentru că Consider că strategia europeană pentru securitate din trecut este inadecvată și având în vedere provocările care ne confruntăm, este învechită. Există o lipsă de implicare a unor state membre care sunt afectate de criză. Acestea au bugete scăzute pentru apărare, de aceea Uniunea trebuie să joace un rol de lider pentru a asigura securitatea statelor membre și cetățenilor lor. Uniunea trebuie să găsească o modalitate de a-și reafirma independența strategică printr-o politică externă și de securitate um, fermă pentru a ne permite să fim independenți. Capacitățile de apărare au fost afectate de criză, dar politica de securitate a Uniunii nu trebuie făcută de alții. E nevoie de voință politică pentru a aplica această politică. Comisia și Consiliul sunt identifica, trebuie să identifice interesele strategice ale Uniunii și să le apere să pună condiții pentru ca capacitățile noastre de a răspunde provocărilor să fie eficiente. Mulțumim, doamna Smolkova. Domnul Tanak. Mulțumesc. Avem uh, rezerve, rezerve în ceea ce privește politica de securitate și apărare comună și mai ales în ceea ce privește o suprapunere cu activitatea NATO. În momentul în care se fac economii în domeniul apărării NATO ne um, avem uh, relații puternice cu SUA și s-ar putea ca această politică comună să ne îndepărteze de aliații americani, dar cred că este în interesul nostru să fim pragmatici în ceea ce privește operațiunile uh, PESA în momentul în care există resurse. Eu sunt raportor pentru zona Africii și uh, misiunea Atalanta care combate pirateria în Oceanul Indian și misiunea din Uganda în Uniunea Europene sunt folositoare. Aștept cu interes uh, misiunea Mali, care are ca scop stabilizarea regiunii Sahel, precum și misiunea EULEX, EULEX civile în Kosovo, care și-a dovedit utilitatea. Deci, eu sunt sceptic în ceea ce privește politica comună, dar uh, o privesc cu foarte mult interes. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Tenok, domnul Posolt. Domnule președinte, weekendul trecut s-au împlinit 90 de ani de când Richard Kudenhoff Kalergi și-a um, a făcut propunerea Pan-Europa o propunere, așa se numea acest document. Și el a uh, dorit ceva cum ar fi Statele Unite ale Europei. El era un pacifist realist și se referea la asta mai ales, se referea mai ales la o um, politică externă comună, uh, dar și la, o, um, la forțe uh, militare comune. Însă trebuie să ne dar totuși nu la o armată comună. Uh, uh, trebuie să ne concentrăm asupra valorilor principale ale Europei. Uh, Otto von Habsburg spunea că Uniunea Europeană trebuie să devină Statele Unite ale uh, Europei. Trebuie să mergem mai departe și raportul Danjan face asta. Mulțumim, domnule Posăl. Turnează domnul Czarnecki. Șanovne pani, șanovni panowie poslovie. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Sunt uh, sceptic în ceea ce privește scurtăturile pe care le facem în construcția politicii noastre comune de securitate și apărare, fiindcă, din păcate, suntem prea îndepărtați de realitate. De curând am uh, observat că în, fiecare, în ceea ce privește fiecare chestiune a politicii externe la nivelul statelor europene, părerile erau extrem de diferite. Iar această situație este similară acum. Iată de ce vreau să manifest scepticismul prin vot. Fiindcă mi se pare la ora actuală că nu avem nevoie de uh, cuvinte cheie în ceea ce privește cooperarea internațională. Deci eu sunt mai deschis la o politică de apărare comună. Mulțumim, domnule Czarnecki. Atât despre raportul Donjon.

așa cum am votat și împotriva rapoartelor Kellam și Tarant, din aceleași motive, practic, în care se aplică de uh, data aceasta și acestui raport. Aș dori să fac o completare. Acest raport este neclar în două aspecte. Care este obligația de a oferi asistență cu orice mijloace, cu toate mijloacele. Ce înseamnă asta? Asta merge dincolo de a, uh, a, angajamentele luate față de NATO. Apoi, ce sunt catastrofele cauzate de om? Orice război este o catastrofă cauzată de om care apoi ar uh, duce la asistența din partea statelor membre? Nimeni nu poate să accepte asta dacă vine dintr-un stat neutru. Sunt uh, inclarități care, neclarități care uh, nu mi-au permis să, vot pe, să votez pentru acest uh, raport, pe care, ale cărui obiective le susțin de fapt, pentru că sunt logice, dar din acest motiv nu am putut să sprijin acest raport. Mulțumim, doamna Macovei. Any EU member state can be stricken... Orice stat uh, membru a Uniunii Europene poate să fie atins de o catastrofă naturală sau antropică sau poate să fie victima unui atac terorist. Trebuie să putem uh, reacționa rapid când se întâmplă așa ceva și să oferim sprijin statelor membre. Iată de ce statele membre și Uniunea Europeană trebuie să pună la punct o politică pentru prevenirea și, uh, și răspunsul la aceste posibile catastrofe. Mai bine să fim uh, precauți. Punerea la comun, uh, gruparea activelor ne-ar permite să fim mai pregătiți. Pe de altă parte, trebuie să găsim și un echilibru care să ne permită să reacționăm rapid, să implicăm toate instituțiile europene și să aplicăm principiul răspunderii deciziilor asumate. Răspunderea joacă un rol crucial. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Iaco Macovei. Doamna Băsescu. În favoarea raportului, deoarece consider că pentru definirea unei identități europene e nevoie de consolidarea politicii comune de apărare în domeniul apărării comune este foarte importantă solidaritatea între statele membre dar ea trebuie să fie susinută prin mecanisme adecvate de finanare. clauza de apărare reciprocă este un instrument eficient în cazul în care un stat membru este atacat însă în prezent nu există un set de măsuri practice pentru a asigura un răspuns coerent dacă un stat invocă clauza pentru a asigura o implementare eficientă comisia ar trebui să se implice la nivel tehnic i mai ales politic. dei există riscuri reduse ale unui atac împotriva unui stat membru trebuie acordată atenie noilor tipuri de ameninări precum terorismul i atacurile cibernetice. cred că i astfel de situaii ar trebui să facă obiectul activării clauzei de apărare reciprocă.

Mulțumim, doamna Nicolae, Urmează domnul Repo. Arvoisa puhemies, kannatin mietintöä. Mulțumesc, domnule președinte. Am sprijinit acest raport. Uniunea Europeană trebuie să se poată proteja în caz de nevoie. Acest lucru este un fapt. Din ce în ce mai mult uh, suntem confruntați cu globalizarea asta și datorită internetului. Uh, se face comerț, se fac schimburi sociale, dar și statele membre sunt uh, dependente de internet și de securitatea aici. De aceea, securitatea trebuie să fie asigurată și în acest domeniu. Trebuie să existe servicii uh, sigure, servicii informatice, sigure și interoperabile și trebuie să existe un model de a acționa la nivel european Apărarea, în acest, sen, în acest sens, trebuie să fie eliminate obstacolele. Important este mai ales protecția copiilor și minorilor pe internet. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Repo. Urmează acum doamna Macovei. In March 2011... În martie 2011, Parlamentul European a, uh, a suferit un atac cibernetic asupra rețelei de calculatoare. Apoi, Comisia Europeană a fost și a victima unui atac similar. Astfel de atacuri împotriva guvernelor, administrațiilor și organismelor militare reprezintă o amenințare în creștere. Trebuie să le soluționăm și să ne protejăm structurile de comunicare, infrastructurile de comunicare. În primul rând, trebuie să actualizăm strategia de securitate a Uniunii Europene pentru a identifica modul în care putem um, aduce în instanță uh, acești uh, atacatori cibernetici. Alte condiții sine qua non sunt punerea la punct unei strategii de securitate cibernetică în Uniunea Europeană, în care să existe o definiție comună a securității cibernetice și a apărării și uh, a rețelelor uh, și um, a punerii comună a infrastructurii rețelelor la nivel european. Infracționalitatea cibernetică nu se rezumă la atacuri cibernetice. Populațiile vulnerabile sunt și ele um, ținta acestor atacuri. Deci trebuie să luăm măsuri și în acest sens. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Macovei. Doamna Moconaite are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru această rezoluție. Ne-am uh, confruntat cu unele cazuri de atacuri cibernetice asupra instituțiilor, instituțiilor Uniunii Europene. De pildă, Estonia în 2007 a fost victima unor astfel de atacuri. Uh, care vor crește pe viitor. Toată lumea înțelege acest lucru, iată de ce propunerile făcute aici sunt oportune și necesare. Sunt uh, de acord că fiecare stat uh, membru trebuie să adopte un plan de acțiune național pentru ca în Uniunea Europeană și la nivel internațional să putem coopera și să facem schimb de experiență și de informații. Unele țări care nu respectă uh, principiile democratice încearcă să se folosească în scop abuziv de posibilitățile pe care ni le, permit, pe care ni le aduc uh, în aduce mediul cibernetic. Trebuie să punem capăt acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat în favoarea raportului și aș dori uh, să-l felicit pe raportor pentru acest uh, raport pe o temă foarte complexă. Uh, acum câțiva ani, uh, atacurile pe internet nu erau în vocabularul nostru. Acum revin foarte des în rândul urgențelor, având în vedere ce s-a întâmplat în ultimii ani și răul care au făcut persoanelor, companiilor și statelor trebuie să se reglementeze în acest domeniu pentru a proteja infrastructurile critice, pentru a reglementa sectorul privat, pentru standarde în domeniul securității pe internet și relațiile dintre sectorul public și cel privat. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Kelly. Doamna Băsescu am votat în favoarea raportului deoarece în prezent principalele ameninări la adresa statelor membre nu mai sunt deloc de tip clasic. atacurile informatice sunt în cretere i constituie o ameninare majoră la adresa securităii i stabilităii statelor membre uniunea trebuie să dezvolte o strategie de securitate informatică pentru a preveni acest gen de atacuri. în opinia mea ar trebui creat un grup de lucru comun format din cei mai buni experi în domeniul it i militari din statele membre. ei ar trebui să colaboreze cu experii nato i cei ai statelor unite în vederea schimbului de experienă spre exemplu românia organizează periodic împreună cu partenerii americani sesiuni de lucru în domeniul combaterii criminalităii informatice iar experii din ara mea sunt recunoscui pe plan mondial pentru valoarea lor. aadar avem la dispoziie resursa umană trebuie doar să o folosim în avantajul nostru. Mulțumim, Atât despre raportul Kellam, acum explicațiile de vot la raportul Tarant. Doamna Nicolai

au consecințe asupra păcii și stabilității în lume. Domnul Tarant merită laudele noastre. Păcat că schimbările climatice stau în umbra crizei economice acum, în, pe, pe, pentru că consecințele sunt foarte vizibile, mai ales uh, asupra sărăciei în lume. Trebuie să ne pregătim pentru schimbările climatice trebuie să le dăm uh, posibilitatea celor mai amenințați să se protejeze și cei mai slabi, cei, pe, cei mai vulnerabili tre, uh, tre, care trebuie să fie protejați sunt femeile și copiii. Mesajul acestui uh, raport referitor la securitate și apărare este că acest subiect trebuie să fie luat în, în serios. Mulțumim, doamna Macovei. Thank you. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Schimbările climatice și catastrofele naturale afectează securitatea mondială, pacea și securitatea. Afectează direct economia mondială și reprezintă sursă de instabilitate politică. Lipsa apei potabile sau de hrană poate strămuta populații, crea fluxuri migratorii. Uniunea Europeană ar trebui, deci, să ține cont de efectele Um, acestor fenomene în politicile sale externe. Dar avem nevoie un, de un reprezentant special pentru um, schimbări climatice, să avem nevoie de un grup de lucru al Consiliului în acest sens? Nu, nu cred, fiindcă am crea birocrație suplimentară. Eu cred că siguranța climatică trebuie să fie um, abordată prin politicile existente. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Macovei, doamna Băsescu am votat în favoarea raportului deoarece până în prezent schimbările climatice i efectele lor au fost privite doar din perspectivă economică i de mediu dar ele aduc atingere i securităii noastre. dezastrele naturale trebuie luate în calcul atunci când se elaborează strategii de securitate naionale sau comunitare. de aceea susin realizarea unor studii privind impactul dezastrelor naturale i crizelor generate de climă asupra securităii internaionale i europene. uniunea i membrii săi trebuie să aibă capacităi de răspuns la dezastrele naturale generate de schimbările de climă. de asemenea este importantă abordarea implicailor unor astfel de dezastre în dialogul cu partenerii majori însă rolul de lider al uniunii în domeniu ar trebui să fie consolidat prin prevenirea lor iar acest lucru nu se poate face decât printr o politică de mediu responsabilă i durabilă. Mulțumim, doamnă Băsescu. Atât referitor la raportul Tarand. Urmează acum explicațiile de vot la raportul Iaconsari. În primul rând, domnul Murphy are două minute pentru că vorbește și în numele grupului său. Mulțumesc! cei care consideră că situația drepturilor omului în Kazahstan se îmbunătățește ar trebui să ia notă de declarația um, dată de procurorul general care, uh, care acuză opoziția de um, um, activități extremiste și solicită interzicerea acestea, uh, precum și a uh, două uh, televiziuni, plus a unei televiziuni pe cablu și a unor site-uri de știri. Este foarte clar că situația din Kazahstan în ceea ce privește drepturile omului a trecut de la proastă la și mai proastă. Uh, prin interzicerea opoziției și a mass mediei, Kazahstan, uh, probabil, în Kazahstan probabil vor urma arestări și sentințe uh, judecătorești uh, nedrepte. Este, este Inacceptabil acest lucru. De asemenea, domnul Kozlov, uh, Kozlov uh, uh, liderul opoziției, a pierdut apelul de curând. Human Rights Watch spusese că condamnarea acestuia este nedreaptă și incompatibilă cu acordurile de drepturile omului semnate de Kazahstan. Un alt activist pentru drepturile omului are o sentință de 14 ani în închisoare de aceea solicit uh, uh, încetarea negocierilor cu privire la un acord uh, cuprinzător de parteneriat uh, până când situația se va îmbunătăți, uh, până când anumite uh, condiții vor fi respectate, inclusiv amnestia acordată prizonierilor politici. Fac apel tuturor să pună presiune uh, asupra instituțiilor europene și asupra uh, doamnei înalt reprezentant Cathy Ashton uh, să nu ignore acest lucru. Nu se poate ca resursele energetice ale Kazahstanului să fie prioritate, prioritare față de situația drepturilor omului de acolo. Mulțumim, domnule Murphy. Doamna Nicolai a plecat, deci domnul Bielan are cuvântul. ściślejsza i pogłębiona współpraca wspólnoty z kazachstanem. o cooperare aprofundată între uniunea europeană și kazahstan reprezintă oportunitate pentru beneficii reciproce mai ales având în vedere rolul important pe care are Kazahstanul în politica energetică mondială. Kazahstanul se află sub influența economică a Rusiei, de aceea trebuie să apropiem Kazahstanul de Uniune. Un acord de cooperare și parteneriat ne va permite să creăm un cadru complex pentru o dezvoltare reciprocă, dar trebuie să încurajăm Kazahstanul și să se alăture OMC-ului cât mai repede. Parteneriatul trebuie să țină cont însă de factori cum ar fi statul de drept, bună guvernanță și democrația, pentru că acestea sunt valori uh, pe care se bazează politicile europene. Pentru Kazahstan este foarte important și să se clarifice statutul Mării Caspice, uh, care are un impact asupra acoperirii sale cu alte țări din Asia Centrală. E nevoie de o soluție cât mai repede. Sprijin această rezoluție. Mulțumim, domnule Bielan. Urmează domnul Cucan, pe care nu îl văd în sală. Drept, are, drept urmare are cuvântul doamna Macovei în două În 2011, Kazahstanul a obținut un punctaj de 2,7 în uh, indexul Amnesty International referitor la percepția corupției. În 2011, uh, sistemul judiciar din Kazahstan a fost descris ca fiind corupt i dependent de guvern. Um, Um, procesele Zanauzen au fost uh, acompaniate de acuzații de uh, nedreptate, corupție și așa mai departe. Uh, acordul de parteneriat și cooperare trebuie să fie legat de reforme politice Uh, drepturile omului trebuie să fie prioritate. De asemenea, uh, controlul și gestiunea penitenciarelor trebuie să revină la Ministerul Justiției, iar uh, prizonierii politici trebuie să fie um, eliberați. Avem nevoie de um, angajamente obligatorii din partea autorităților. Avem nevoie de termene limită stricte și monitorizare. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Macovei. Urmează acum domnul Tanak. Domnule președinte, Kazakhstanul este mai mare decât Europa Occidentală și reprezintă um, un model pentru coexistența între musulmani și creștini, dar nu putem să ignorăm și uh, bogățile în petrol. Relațiile cu Kazakhstanul reprezintă o punte între Europa și Asia Kazakhstanul are legături cu Rusia pentru că face parte din comunitatea euroasiatică, dar dorește și cooperare sporită cu Uniunea Europeană. Acesta va aduce beneficii ambelor părți. Dar e nevoie de mai multă democrație și mai multe drepturi ale omului pentru poporul um, Trebuie să ajutăm guvernul kazak pentru a dezvolta infrastructura în țara atât de mare. Dacă aceste obiective nu pot fi atinse, parteneriatul uh, și sprijinirea integrării Kazakhstanului OMC va fi o bună idee. E nevoie de o integrare a Kazakhstanului la nivel internațional și în organizațiile multilaterale unde trebuie să-și găsească locul. Astfel vom spări șansele la prosperitate poporului kazak. Sprijin raportul. Mulțumim, domnule Tână. Urmează acum domnul Cernețchi. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Kazahstanul este una dintre țările cele mai importante din această regiune. Este o țară cu foarte multe resurse și un partener foarte important pentru Uniunea Europeană și pentru uh, state membre individuale din Uniunea Europeană. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că în Kazahstan au existat mari progrese economice în Kazahstan. Am fost de șapte ori în această țară, am multă experiență cu privire la acest stat și trebuie să apreciem aceste progrese. Bineînțeles că nu trebuie să uităm drepturile omului, sunt foarte importante, este rolul nostru la Parlamentul European să ne ocupăm de aceste subiecte pentru că nimeni altcineva nu o va face, nici Consiliul, nici Comisia. Însă, aș dori să subliniez faptul că Kazahstanul este un partener important și de aceea trebuie să facem tot ce putem să aducem această țară mai aproape de Uniunea Europeană. Mulțumim, domnule Czarnecki, atât despre raportul Iaconsari. Urmează acum de explicațiile de vot la raportul Ferreira. Urmează doamna Macovei, dar nu mai este în sală, deci îi dăm cuvântul domnului Kelly. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Este ultimul eh, meu discurs de astăzi. Mă bucur că să pot sprijini aceste propuneri. 474 din deputați au votat uh, pentru. Este un rezultat satisfăcător. Această propunere se referă la pescuitul pescară mică. Acești pescari sunt cei care trebuie să fie cel mai mult uh, protejați de uh, politica comună de pescuit. Trebuie să evităm discriminările împotriva acestora, mai ales de către navele mari, care nu declară uh, capturile reale când se întorc la țărm. Problema pescarilor mici este faptul că stocurile scad, nu putem tolera acest, uh, această situație și trebuie să le dăm mai multe șanse pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Kelly. Atât despre raportul Ferreira. Acum explicațiile de vot la raportul Vin. Doamna Macovei nu mai este, deci urmează acum doamna Băsescu că am votat în favoarea acestui raport deoarece dimensiunea externă a politicii în domeniul pescuitului este una foarte complexă și ea trebuie să țină cont de interesele uniunii. în acest context ar trebui să încurajăm sustenabilitatea activităților de pescuit și conservarea biodiversității marine. totodată este necesară o ameliorare în ceea ce privește guvernarea pescuitului la nivel internaional iar pentru realizarea acestui lucru este esenială coordonarea dintre politica exterioară i cea de cooperare. uniunea trebuie să aibă în vedere adoptarea unor politici armonizate i durabile în domeniul pescuitului iar ele trebuie să aibă ca scop îmbunătăirea cooperării cu ările vecine de asemenea doresc să atrag atenia asupra rolului important pe care îl are uniunea în combaterea pescuitului ilegal nedeclarat i nereglementat. este nevoie de coerenă în politicile uniunii pentru realizarea obiectivelor privind dezvoltarea. Mulțumim, doamnă Băsescu. Atât despre raportul Lövin. Acum, ultimele explicații de vot

austeritate, contribuabilii din, cons- din circumscripția mea nu vor ca banii să fie cheltuiți pe propagandă și uh, campanii electorale. Eu am votat împotriva acestei propuneri uh, de a avea uh, partide uh, paneuropene, transfeuropene. Uh, majoritatea cetățenilor din Regatul Unit nu uh, împărtășesc această identitate europeană. De cele mai multe ori, în sondaje uh, din Regatul Unit se vede uh, lipsa satisfacției cu Uniunea Europeană. Am dori un referendum în acest sens. Nu vrem să ni se spună cât de minunată este Uniunea Europeană Regatul Unit plătește din ce în ce mai mult uh, către Uniunea Europeană, ceea ce este un lux pe care nu îl putem permite. În 2013, partidul Cerem un referendum va scrie asta pe uh, buletinele de vot. Vrem un referendum. Astfel vom transmite un, un mesaj cât se poate de clar că solicităm un referendum de, uh, de ieșire din Uniunea Europeană. Mulțumim, doamnă Sinclair. Cu această explicațiile de vot se încheie. Suntem la finalul ordinii de zi a, din a, această a, dimineață. A, vă urez poftă bună, sesiunea se suspendă.